Buenas tardes. Bună seara. Bună. Queridos y queridas colegas. Bună ziua, dragi colegi. Buenas tardes. Vamos a comenzar el trabajo. Vom începe. Vom începe lucrările noastre. pentru a putea folosi cât mai util timpul pe care îl avem la dispoziție. Mai întâi doresc să vă salut, așa cum i-am salutat și pe coordonatori, la ședința coordonatorilor care tocmai s-a terminat. Vă urez bun venit tuturor, dragi colegi, prieteni din Comisia Libe. Bine ați venit înapoi la Parlament după vacanța de vară. Sper că a fost o vacanță în care v-ați putut odihni cu toții. Sper că ați reușit să vă încărcați bateriile pentru a vă putea consacra din nou acum muncii parlamentare cu mult aplomb și cu o atitudine pozitivă față de munca care ne așteaptă. muncă care începe deja astăzi în comisia noastră. Ordinea de zi este foarte încărcată. În această săptămână s-au reunit și grupurile parlamentare, dar Comisia Libe are și a o ședință pentru că avem multe lucruri uh, de rezolvat pe ordine de zi. Avem mai întâi uh, adoptarea ordinii de zi, o considerăm adoptată, dacă nu aveți obiecții. Punctul 2. Comunicările președintelui. Îmi doresc să vă informez de faptul că coordonatorii au hotărât să-l numească pe domnul Diaz de Mera, raportor, pentru liberalizarea vizelor pentru cetățenii din Taiwan. Doamna Mathieu a fost desemnată raportor pentru protocolul ONU pentru armele de foc, aplicarea articolului 10. Domnul și domnul Morais, raportor pentru acordul uh, de asociere cu a Islandei și a Norvegiei la Convenția Europeană de Asistență Reciprocă în uh, chestiunile penale. Este apogeul carierei mele la Parlament. Ne bucurăm foarte mult. Dacă nu aveți obiecții, considerăm uh, raportorii confirmați în funcție. Doresc de asemenea să vă informez de faptul că Secretariatul General al Parlamentului a transmis propunerea de calendar al ședințelor pentru 2011 ținând cont de disponibilitatea sărilor și a serviciilor de interpretare. Vom încerca să obținem uh, deci săli uh, și facilități pentru toate ședințele. Ritmul va fi uh, sau calendarul va fi încărcat în orice caz, dar vom încerca să evităm ziua de luni pentru ședințe și joia după masa, de asemenea pentru uh, a ne concentra pe cât posibil uh, joia doar pe ședințe de dimineață pentru a nu prelungi deci dezbaterile joia după masă. Al treilea punct e vorba de aprobarea procesului verbal al ședințelor uh, reuniunilor, reuniunilor precedente. Dacă nu aveți obiecții, considerăm... Uh, pardon, aveți uh, obiecții, domnul Kleis, vă rog. At, uh... Mulțumesc, domnule președinte. La punctul 2, comunicările președintelui. Dacă bine mi-amintesc, unul dintre punctele de pe ordinea de zi a coordonatorilor s-a referit la noul sistem de puncte pentru alocarea rapoartelor. Ne-ați putea spune, vă rog, dacă s-a discutat acest punct la ședința coordonatorilor și ce s-a hotărât? care sunt uh, schimbările care s-au făcut la sistemul actual și dacă ne puteți explica de ce. Mulțumesc. Dom da, domnule Claes. Într-adevăr, tocmai a avut loc ședința coordonatorilor și s-a adoptat acest punct fără obiecții. Deci coordonatorii au fost de acord să ajustăm sistemul. Deci e vorba de sistemul DONT pentru alocarea punctelor. Și se va urma practica obișnuită pentru um, alocarea dosarelor, rapoartelor în codecizie, acorduri internaționale și alte tipuri de rapoarte cu sistemul obișnuit de puncte. Deci s-a adoptat într-adevăr acest uh, aspect. Domnul Kleist, din nou. Domnule președinte, am o întrebare specifică în legătură cu rapoartele pe care, care nu interesează pe nimeni. În trecut, regula era că dacă nu sunt grupuri interesate, grupul care primește raportul respectiv nu trebuie să dea puncte, dar membrii neafiliați uh, nici nu sunt întrebați dacă nu interesează aceste rapoarte și acesta este o problemă pentru neafiliați care niciodată nu ajung să fie raportori. Deci aș sugera ca pe viitor, în aceste cazuri, să ni se propună rapoartele. Este un asunto que ya discutimos en el arranque de la Este o temă pe care am discutat-o deja la începutul mandatului, când s-a creat comisia, știu că atunci s-a căzut de acord ca distribuirea rapoartelor pe care nu le dorea nimeni să se facă fără a se plăti puncte. și uh, coordonatorii ar trebui să fie de acord, să-și exprime consensul uh, în situația în care astfel de rapoarte s-ar dea neafiliaților. Nu poate președintele să hotărască acest lucru. Domnul Busutil, da, dacă îmi permiteți să intervin, din câte am înțeles eu, dacă niciun grup politic nu dorește un raport, acest raport va fi alocat uh, grupurilor fără a plăti puncte, dar în anumite cazuri, eu știu astfel, un astfel de caz în calitate de coordonator din partea PPE-ului, grupurile au hotărât în mod unilateral să renunțe la acest raport în favoarea unui neafiliat. Pentru a permite neafiliaților să fie și ei incluși în activitatea comisiei. PPE-ul a făcut deja odată acest lucru și sper că și alți colegi, alte grupuri se vor arăta generoși um, în, acest, în astfel de cazuri. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru clarificare. După cum uh, am spus, regula este că atunci când se alocă un raport pe care nu-l dorește nimeni, nu se folosește sistemul uh, obișnuit de puncte. Deci nu se vor consuma puncte în acest uh, caz și, notăm ceea ce a spus domnul Busutil. Mai există observații, vă rog? Um. Mulțumesc, domnule președinte. De, sunt de curând neafiliat și nu înțeleg de ce noi nu primim puncte. Suntem și noi uh, membri aleși uh, și sunt șocat de faptul că nu putem participa nici la ședința coordonatorilor. Este un scandal acest lucru. This point has been discussed. S-a discutat acest lucru de mai multe ori și nu are rost acum uh, să reîncepem această discuție pe care am avut-o deja la uh, ședința introductivă din această sesiune, acum un an, dar uh, văd că domnul Alvaro ridică mâna, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ca uh, o mică observație. Simon, dacă vrei să ne dai puncte, noi cu plăcere le folosim. Acum, mai serios. Uh, ar putea să vină cineva să-mi uh, repare uh, aparatul de vot pentru că văd că este un beculeț care uh, clipocește aici și se pare că um, cartela mea de vot încă nu s-a întors din vacanță. Și... Deci doriți asistență tehnică, da. Let me see, just, just, just a second. I think, I think we all need to resort to electronic card. Da, cred că vom trebu- va trebui să folosim cu toții uh, cartela de vot. Vă rog, să, vă rog pe toți uh, să verificați dacă funcționează consola sau nu. Yep. Yes. Shall we go for a try vote? Facem un uh, vot test. Deci test. Vă rog să votați. Funcționează? Did it work? A funcționat? Too many Greens voting. Prea mulți verzi votează. Cu trei, trei, trei persoane în plus. Deci votează Prea multă lume. Shall we, shall we, shall we give it a second try? Haideți să mai facem încă un vot test. Să deschis votul. Okay, kidding. Apparently to our record... Se pare că sistemul ne arată că trei verzi, sunt trei verzi în plus care votează, deci prea multe voturi din partea verzilor. And, and there's one... Și din partea neafiliaților e un vot în plus. Care e situația? How about that? Please the mic. I mean, how... Vă rog, folosiți microfonul. Câți neafiliați au dreptul uh, să voteze? Doi. Și? The problem is the system. Se pare că e o problemă cu sistemul. Dacă nu rezolvăm problema, va trebui să facem o reducere. Eh? Si. Yeah, I, th I see that if, if, if, there is, if there is some dubious situation, we sort it out by counting or something, okay? Dacă situația e dubioasă și nu se poate rezolva, uh, vom număra voturile. Let's, let's go to the substantial points. Acum că am trecut de preliminarii, să trecem la puncturile de substanță. Mai întâi, poziția Parlamentului în legătură cu proiectul de buget pentru 2011, modificat de Consiliu. Eu sunt raportor, așa că uh, las președinția pentru acest vot doamnei Sofie Intveld. Vă rog. Mulțumesc. Dragi colegi, începem votul. Va trebui să încercăm să nu folosim sistemul electronic pe care nu funcționează bine, deci vă rog să ridicați bine mâna. Voi citi doar uh, numărul. Începem cu amendamentul 56, libe 5608. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 5609. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5610. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5611 și 5612. Identice pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5613 și 14. Nu. Doar 5613. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56-14 cade. 56, 15 și 16 identice pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56, 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56, 18 și 56, 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. 56-20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56-21 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că se respinge, dar având în vedere că nu putem verifica prin folosirea sistemului electronic, trebuie să numărăm. Deci vă rog să ridice bine mâna cine-i pentru, Împotrivă. Este clar, mult mai clar ca înainte, că se respinge. Dragi colegi, sistemul electronic nu funcționează, așa că vă rog frumos să ridicați bine mâna, altfel pierdem vremea. 56-22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56-46. Amendament de compromis. cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 56, 23 și 24 și 25 cad. 56, 26 retras. 56, 27. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5600, 5628, 5629 și 30 identice. Cine-i pentru? Vă rog să ridicați bine mâna. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5601. Cine-i pentru? 31, mă scuzați, pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 5601, 32 și 33. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 56, 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56-35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56-36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5602 și 5637 identice, cine i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5605 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5638 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom vota din nou, nu a fost clar. Vă rog să ridicați bine mâna. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22 împotrivă și 18 pentru. Se respinge. 56 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 5604, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5630 nu, cade, 5639, 5640 cade, 5603, 5641, cine e pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 56-47. Amendament de compromis. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 56-42 cade. Având în vedere că s-a votat compromisul. 56-43. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 56-44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5607 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5645 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la avizul, uh, proiectul de aviz. Amendamentul 1 al doamnei Vergiați a cerut uh, vot pe părți de către verzi. Votăm prima parte. Cine-i pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă de asemenea. Amendamentul 2. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 cade. Vom vota amendamentul 5 cu amendament oral din partea raportorului. Are cineva obiecții față de acest amendament oral? Nu. Deci votăm amendamentul 5 cu amendamentul oral. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Acum cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Doamna Chela, un punct de ordine. Am un amendament oral la amendamentul 7. Să adăugăm după, după cum se spune în programul de la Stockholm, să spunem și și tratatul de la Lisabona. Deci să spunem mai ales cei care, cele care au noi obligații conform programului de la Stockholm și tratatului de la Lisabona. Are cineva obiecții? Întreabă doamna președinte. Nu? Atunci votăm amendamentul 7 cu amendamentul oral. oral. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Deci cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Nu, e evident că se adoptă. Amendamentul 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11 cade. Amendamentul 12. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 13. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 14. Nu votăm. Amendamentul 15. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votul final. Acum, la sfârșitul votului, se pare că s-a reparat și echipamentul electronic, așa că votul final poate să fie electronic și toată lumea va ști cum ați votat. S-a deschis votul. Everybody has voted. Vot- A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă cu o mare majoritate, 38 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Vă mulțumesc mult, dragi colegi! Dragi colegi, vă rog frumos, dorim să continuăm lucrările. Deci, după votare, mergem la următorul punct de pe ordinea, de zi, punctul 5, măsurile de implementare ale acordului TF ale programului TFTP, programul de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. Uh, Vom asculta Comisia în ce privește măsurile de implementare ale acestui program care au fost adoptate. Am avut un vot în uh, luna iulie și apoi uh, știți că președintele Buzek a trimis o scrisoare președintelui Barroso cerându-i, deci cerându-i Comisiei, Uh, anumite lucruri legate de măsurile de implementare. În primul rând, numirea unei persoane din partea Uniunii Europene, așa cum apare în articolul 12 a acordului, având în vedere uh, cererea exprimată de Parlament în rezoluția sa din 8 iulie legată de această numire. E vorba de numirea unei persoane independente pentru uh, procesul de revizuire și alte măsuri structurale și apoi alte lucruri, modalități tehnice ale procesului de verificare, așa cum se stipulează în articolul 4, aliniatul 9 din acord, precum și modalitățile legate de revizuirea comună, joint review. E vorba în principal de primul exercițiu de acest tip care trebuie să aibă loc la șase luni după intrarea în vigoare a acordului. Deci, întâmpinăm uh, Comisia, domnul Joachim Nunes de Almeida, reprezentant al Comisiei. Aveți cuvântul, deci. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă bucur că am ocazia să vă dau informații legate de ultimele evoluții în ce privește măsurile de implementare ale TFTP2, care a intrat în vigoare pe 1 august anul acesta. Uh, Bineînțeles că dorim ca implementarea să aibă loc în acord cu doleanțele tuturor părților și știm că doriți să fiți uh, informați în fiecare etapă a acestui proces. Comisia uh, are această datorie de a vă informa pas cu pas. Înțelegem acest lucru, dar trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că anumite probleme legate de măsurile operaționale uh, nu pot fi abordate în uh, formatul uh, unei ședințe ca cea de astăzi, de exemplu, un astfel de forum deschis. Există, există informații confidențiale care nu pot fi transmise decât în anumite contexte, în schimb de informații între instituțiile noastre și Eh, mi-aș cerut să mă exprim asupra numirii acelei persoane independente, precum și a modalităților de revizuire conform articolului 4 și alte măsuri de implementare. Acum, în ce privește această persoană numită, persoană independentă, în primul rând, avem articolul 12 din acord, care vorbește despre acest lucru, uh, sarcinile acestei persoane sunt de natură tehnică și este vorba de a evalua uh, pas cu pas datele extrase din baza de date respectivă. Și această persoană poate să uh, zică dacă da sau nu trebuie să se urmeze anumite proceduri în caz de suspiciune. Și Există, uh, deci, uh, cazuri în care se poate declanșa procedura unde sunt dovezi clare de terorism. Așa cum se spune articolul 12, persoana numită trebuie să aibă acordul și să fie uh, um, să aibă și acordul ce privește confidențialitatea din partea autorităților americane. Până în septembrie, 15 uh, septembrie, avem uh, posibilitatea de a primi uh, o listă de numiri. După această dată vom vedea ce persoane va fi selectată și vă vom informa pe dumneavoastră Comisia Libe în ceea ce privește alegerea acestei persoane, inclusiv lista de persoane și apoi candidatul ales. Având în vedere natura confidențială a informațiilor, vom uh, urma procedura legată de informațiile confidențiale, uh, așa cum se preconizează în schimbul de informații între instituțiile noastre. Avem deja o persoană numită cu caracter temporar pentru a uh, uh, supraveghea acest proces și acum dorim ă, o numire finală. Așa cum s-a spus într-o declarație a doamnei Malmström, uh, această persoană independentă numită în mod temporar Uh, își va termina mandatul, a fost numită de fapt săptămâna trecută, nu pot să vă spun numele acesteia, însă a primit acordul uh, părților implicate, inclusiv a autorităților uh, americane. Această persoană și-a început deja activitățile, deci și-a intrat în atribuții. Știu că aveți multe întrebări legate de intrarea în vigoare a acestui program, fazele sa inițiale, precum și despre persoana numită. O serie de astfel de întrebări au fost deja adresate, vor, vor putea fi adresate și în scris doamnei Malmström, cu siguranță dânsa vă va răspunde. Ceea ce privește procesul de revizuire, articolul 4 uh, stipulează modalitățile de uh, revizuire, inclusiv la șase luni după intrarea în vigoare a acordului. Aceasta ar fi o primă revizuire. Uh, este vorba de numărul de mesaje financiare care au fost accesate, uh, comunicări din partea statelor membre, Europol, Eurojust, Eurojust, modul și felul în care anumite informații au fost uh, informațiile au fost utilizate pentru a urmări anumite uh, finanțări și așa mai departe, așa cum se stipulează în acord și în articolul respectiv. Uh, după ce are loc această revizuire comună, se vor face comunicări către Parlament și Consiliu avem, două, avem reprezentanți a două agenții de protecție a datelor, de care cel puțin una uh, trebuie să fie implima, implicată. În august uh, ați primit o scrisoare legată de uh, domnul Iacob Constant, care vorbea despre uh, faptul că autoritățile olandeze uh, de protecția dat, pentru protecția datelor doresc să se implice în acest proces. Vom vedea cum se vor implica ele începând cu luna viitoare și împreună cu autoritățile americane vom continua să vedem care vor, sunt cele mai bune modalități de revizuire a acestui program. Bineînțeles uh, că aveți multe întrebări, ele vor fi luate în considerare și în continuare, însă să știți că marea majoritate a datelor va apărea în raportul care va urma primei revizuiri. În ceea ce privește Europol, uh, pe 1 august Europolul era deja gata să își ia uh, atribuțiile în ceea ce privește rolul său în acest proces, în ceea ce privește mai ales procesul de verificare conform articolului 4 Comisia și autoritățile americane pe 30 iulie s-au întâlnit și au discutat împreună cu Europolul. Europolul, de altfel, are și o unitate care se ocupă numai cu acest lucru. E vorba, deci, de uh, procesul de verificare, durata acestuia, securitate, confidențialitate uh, și motivarea formală a deciziilor hotărârilor conform articolului 4, motivare care trebuie dată de Europol. Uh, informațiile sunt uh, codate euro uh, restricted, dar la cerere se pot, pot apărea și sub formă de euro, euro classified. Deci, uh, Europol este gata să își ia, uh, să -și ia atribuțiile în ceea ce privește uh, aceste noi măsuri. Măsuri legate de terorism și contraterorism au fost deja transmise și sarcinile în acestea au fost transmise Europolul, Europolului, care are, măsuri, are încă o dată atribuții de verificare conform articolului 4. Această nouă unitate 09 se va uh, ocupa și de uh, uh de ce înseamnă articolele 9 din uh, acest acord al TFTP. Uh, e vorba de măsuri separate de ce apare la măsurile de verificare de la articolul 4, însă uh, vreau să vă dau uh, asigurări că este vorba de specialiști care au mare experiență în ceea ce privește finanțarea terorismului. Ei înțeleg contextul în care autoritățile americane fac anumite cereri și, uh, deci, comunicarea cu autoritățile americane de profil uh, este una crucială. Un dosar specific s-a deschis la Europol în acest sens pentru a uh, da urmare cererilor americane conform articolului 4 și deci documentelor care vor fi produse în acest sens acest dosar analitic va conține deci toate comunicările între cele două părți. Uh, autoritățile americane au făcut o primă cerere în acest sens. În prima săptămână a lunii august a acestui an, Europol a făcut uh, verificări și a, și-a dat acordul, a fost autorizat. Și prin acest proces uh, au fost, uh, implic, au fost uh, implicate, implicate serviciile juridice și uh, ale uh, Consiliului și ale Europolului. Articolul patru și articolul 9 conțin măsuri care sunt deja uh, pe roate, deci sunt uh, aplicabile, dar încă o dată vreau să vă spun că nu pot să vă dau mai multe uh, detalii operaționale, având în vedere uh, formatul și contextul discuțiilor noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Nunes. Mulțumesc, domnule Nunes de Almeida. Văd doamna Sipel dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Sincer să fiu, trebuie să spun că nu știu exact dacă sunt uh, surprins în mod pozitiv de acest raport. Câteodată mă uimește rapiditatea cu care pot funcționa lucrurile. De obicei, nu suntem obișnuiți cu așa ceva, însă, pentru a fi sigură că am înțeles eu bine, aș dori să vin cu o întrebare. Asta pentru că deja din variate discuții mi-am dat seama cât de complicate sunt premisele tehnice pentru uh, funcționarea Europol. În ciuda complexității acestei materii, am înțeles următorul lucru. Că de la 1 august nu este posibil doar să transmitem date uh, Statelor Unite, ci este posibil ca Europol să primească toate informațiile necesare pentru a cataloga o cerere. Și de asemenea știu că face acest lucru. Am așadar o întrebare referitor la rolul controlorului care este în funcție direct în Statele Unite. Parlamentul a solicitat să participe la selecția acestei persoane. Aș dori să știu dacă este prevăzut acest lucru în continuare sau dacă în cele din urmă Comisia a decis să ia singură decizia privind selecția persoanei în cauză. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Doamna Weber are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mărturisesc, am fost printre cei care au dorit un acord rezonabil. Sper că nu îmi voi regreta ulterior poziția. Deocamdată, trebuie să spun că sunt oarecum îngrijorată. Văzând ce s-a întâmplat până în prezent, mă face să mă întreb un lucru ce se întâmplă cu transparența procesului și cum va continua acest proces. Într-adevăr, doamna comisar Malmström a menționat că a fost uh, numită o persoană temporar. Ați menționat că nu ne puteți furniza numele acestei uh, persoane. Am înțeles că este de sex masculin pentru că v-ați referit ca, la acea persoană ca fiind el. Uh, oricum, nu asta este important, nu ne interesează sexul persoanei respective, ci ceea ce nu înțeleg eu este de ce anume nu ne puteți furniza numele, de ce este așa un mare secret. Mi se pare că întreaga procedură ulterioară Tocmai din această cauză nu va fi transparentă și acest fapt vine în contradicție cu faptul că s-a lansat un concurs public pentru selecția de personal scrisoarea trimisă de domnul Buzek solicita implicarea Parlamentului în acest proces de selecție. Urma să primim numele candidaților pentru ca mai apoi să ne aducem aportul la selecția acestora. Vreau așadar să înțeleg un lucru. Când planificați să finalizați procedura și să selectați persoana respectivă? Și cum anume va fi acesta un proces transparent sau va fi un proces transparent? Va fi implicat Parlamentul sau nu? Dacă bine mi-amintesc și sunt convinsă că mi-amintesc bine, aceasta era o precondiție la semnarea acordului. Nu ne place acum ideea că Comisia încearcă să treacă pe lângă noi. Nu acesta a fost acordul nostru inițial. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnul Alvaro, dacă nu mă înșel, dorea să ia cuvântul. Mă înșel. Nu, nu eram sigur dacă dori sau nu. Mulțumesc, domnule președinte. Intervențiile colegilor mei au fost foarte bune, nu am foarte multe de adăugat. Ce a spus Renate Weber este adevărat. Am uh, colaborat foarte bine cu instituțiile înainte și uh, ne-am oferit, ne-am exprimat acordul uh, înainte, însă acum, iată, rezultatul nu este chiar cel scontat pentru noi. Discutăm de acea funcție interimară, despre modul cum ar fi putut uh, fi făcute lucrurile altfel. Oricum nu mai are rost să ne plângem acum referitor la procedura anterioară, ci trebuie să vedem ce anume se va întâmpla pe viitor. Poate că Comisia ne poate oferi mai multe informații în acest sens, pentru că mi se pare că uh, nu este bine să alegem în neștire o persoană care să-și exercite apoi funcția acolo. Avem nevoie așadar de o persoană care să întrunească și standardele noastre, deși sunt convins că și Comisia are standarde înalte. Președintele, domnul Albrecht. Mulțumesc. Mi se pare că avem aici o teorie a conspirației când discutăm despre protecția datelor acelei persoane. Nu știm nici măcar dacă acea persoană există sau nu. Deocamdată mi se pare că marea victorie obținută înainte de pauza de vară nu mai este atât de grandioasă. Doresc să menționez câteva aspecte. Sigur, articolul 12 menționează numirea unei persoane, numirea la care este implicat pe deplin Parlamentul European, în special Comisia noastră. În acest context, trebuie să știm dacă există o persoană numită în funcție, cine este aceasta și așa mai departe. Nu putem să numim pe cineva într-un post interimar fără a ști ce facem. Deci trebuie să ne menținem strictețea. De asemenea, doresc să menționez încă un aspect. L-am rugat pe domnul Buzek să inițieze un dialog cu Congresul în ceea ce privește protecția datelor la nivel transatlantic. Aș dori să menționez faptul că ar fi foarte indicat să îl întrebăm încă o dată când se vor mișca lucrurile. În ceea ce privește TEA um, și Europol, trebuie să întrebăm acum, cât mai avem timp, um, să interpelăm Curtea Europeană de Justiție pentru a vedea dacă numirea Uh, Europol ca instituție de supervizare este în uh, baza, se încadrează în baza juridică europeană. Ni s-a spus inițial că nu, este, că nu avem suficient timp la dispoziție, însă acum cred că ar fi indicat să ne interesăm dacă aceste sisteme de transfer adoptate în acordul TFTP sunt, se aliniază la noile prevederi ale tratatului. a aprecia dacă majoritatea Comisiei ar fi de acord cu această poziție și să mergem mai departe la juri pentru a obține un răspuns. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Ernst. Mulțumesc. Sunt uluită. Până la pauza de vară am vorbit doar despre transparență, despre cum totul trebuie să fie transparent, uh, totul trebuie să fie în acord și în concordanță cu Parlamentul European și de o sută de ori ni s-a promis că totul va fi transparent. Dintr-o dată apare secretomania și aș vrea să știu cine decide ce este secret și ce nu. Și ce înseamnă acest lucru pentru noi? Vom primi mereu rapoarte ca cel de acum în care se spune deocamdată acum uh, nu pot să spun public acest lucru. Atunci vrem să știm când anume putem să aflăm și noi lucruri care ne interesează. Ne întâlnim la cafea ca să le aflăm sau cum procedăm. Pentru că această secretomanie trebuie clarificată acum. Pe mine una mă uluiește. De asemenea, a doua întrebare care mă interesează în mod special se referă la Europol. Europol este pregătit pentru toate aceste funcții menționate anterior și ne așteptăm ca după pauza de vară Europol să-și preia aceste sarcini. Dar aș vrea să știu în acest context ce înseamnă Europol a fost de la bun început pregătit să preia aceste sarcini și anume din, de la 1 august 2010. Aș dori să furnizați mai multe detalii totuși. Mulțumesc! Domnul Busutil are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Punctul meu de vedere este mai pozitiv decât, uh, un pic mai pozitiv decât al antevorbitorilor mei, aș spune. Eu cred că s-au făcut multe în perioada scurtă de timp de la intrarea în vigoare a acestui uh, acord. Aș dori să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru faptul că ne-a informat uh, ce s-a întâmplat în această scurtă perioadă și sunt mulțumit că s-au făcut deja multe. Asta nu înseamnă că s-a făcut tot ce era de făcut sau că suntem pe deplin uh, mulțumiți, dar trebuie să recunoaștem că s-au făcut multe într-o perioadă scurtă. Um, aș vrea să mai spun că trebuie să fim atenți să respectăm competențele fiecare instituții. Rolul nostru este foarte clar și acela este de a controla ce face Comisia. Acesta este rolul nostru al Parlamentului și cred că trebuie să ne apărăm acest rol, dar acest lucru nu înseamnă că uh, trebuie să ne acaparăm competențele care de drept și în cazul acestui acord încep comisiei. Deci nu trebuie să ne depășim competențele pentru că altfel lucrurile devin, vor deveni neclare. Deci haideți să lăsăm lucrurile să fie făcute așa cum trebuie ele să fie făcute și să facă comisia ce e competentă să facă și apoi noi vom discuta și ne vom uh, face propria evaluare politică pe baza informației pe, informațiilor pe care ni le dă comisia. Asta nu înseamnă că întotdeauna vom fi de acord cu comisia. În trecut, de multe ori, nu am fost de acord cu comisia și cu siguranță se va mai întâmpla acest lucru și pe viitor, dar trebuie să-i lăsăm rolul pe care, care este prevăzut în acest acord și apoi să ne facem uh, evaluarea politică pe baza acestei activități a Comisiei. Domnul Bronx are cuvântul. Represent. Mulțumesc, domnule președinte. Reprezentantul Comisiei ar putea să ne spună sau să ne amintească dacă ne-a spus deja dacă în formatul final al tratatului Statele Unite vor putea să transmită informații primite din UE înspre țări terțe, mai ales uh, țări care sunt considerate aliate ale Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Este, există acolo pericolul ca informațiile să fie folosite pentru acte ilegale, cum este crima recentă de la Dubai. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc. Doamna Intveld are cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Sprijin ceea ce au spus mulți dintre colegii mei și eu uh, sunt mirată și dezamăgită de modul în care comisia păstrează secretul. Simon Busutil a spus că trebuie să respectăm rolul și competențele comisiei dar eu cred că trebuie să respectăm și drepturile cetățenilor și Comisia trebuie să-și respecte propriul rol și propriile responsabilități, nu în uh, modul de organizare interconstituțional, ci în fața cetățenilor. Și acest lucru înseamnă transparență maximă, nu absolută, dar maximă. Și după părerea mea există un contrast între voința Comisiei uh, dorința Comisiei să transmite date bancare a milioane de europene, de cetățeni europeni Statelor Unite, acesta este o, apare în contrast cu secretul uh, în legătură cu persoana care trebuie să verifice transferul datelor. Uh, lumea s-a întors cu fundul în sus. aș vrea să mai spun un lucru. Mai e vorba aici de încredere între instituții. Comisia știe cât uh, de dificil a fost ca acest acord uh, să fie adoptat în acest Parlament și mulți, inclusiv eu, am fost până la urmă de acord cu acest acord, uh, dar nu cu inima ușoară. Și acum îmi spun că am greșit dar Comisia ne-a promis că o să facă tot ce era necesar pentru a ne merita încrederea și trebuie să vedem acum dacă ne merită, nu doar în acest dosar, ci și în următoarele dosare, pentru că dacă nu putem avea încredere în dumneavoastră, nu vom mai putea avea încredere nici cu alte ocazii. Uh, și vom încerca să avem acorduri pe viitor până la ultima virgulă. Deci Comisia cred că ar trebui să facă mai multe eforturi pentru a fi un aliat uh, valabil și de încredere al Parlamentului și trebuie să înceapă cu transparența. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Doamna Holmeier are cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, și pe mine mă surprinde faptul că nici nu a început bine activitatea noastră și comisia la prima reuniune vine cu o lipsă totală de încredere față de noi. Poate că ar trebui să începem activitățile mai întâi cum trebuie. Sunt foarte critică în ceea ce privește acest acord și Cred, într-adevăr, că Comisia a încercat să implementeze ceea ce am decis noi la Parlament. Cred că este bine că, iată, Comisia este consecventă. Deocamdată nu mă deranjează secretomania, dar eu, în calitate de parlamentar, nu mă văd uh, în măsură să decid cine este persoana care trebuie numită în funcție pentru a exercita funcția de control. Cred că totuși ar trebui să lăsăm comisia să își vadă de activitățile ei, pentru că, iată, nu putem să decidem noi acest lucru la nivelul grupurilor politice. Aș dori să întreb comisia în ce condiții uh, am, am putea afla noi acel nume. Sigur, numele nu ne spune mare lucru, dar uh, și oricum nu ne spune dacă putem decide noi că acea persoană a fost potrivită sau nu. La cum știu eu că funcționează Europol, știu sigur că acolo sunt doar specialiști de top. Și cu siguranță trebuie să vedem cine este specialistul în uh, acest, acest domeniu. Așadar, nu ar trebui să manifestăm noi această lipsă de încredere, ci ar trebui să vedem ce anume s-a mișcat în ultimul timp, să vedem care sunt punctele critice și să mergem mai departe. Cred că activitatea nici nu a început bine și iată, există aceste tensiuni referitoare la existența sau lipsa încrederii. De-abia s-a dat startul la muncă, acest lucru s-a întâmplat doar în urmă cu câteva săptămâni, prin urmare nu ar trebui să fim atât de sceptici. Avem un uh, raport complex și trebuie să fim prudenți. În ceea ce privește anumite chestiuni uh, privind protecția datelor, înțeleg foarte multe puncte relevate de colegii mei, pe exemplu de colegul Albrecht, care este expert în domeniu și cred într-adevăr că ne situăm pe un teren extrem de sensibil, un teren minat, mai ales când vine vorba despre activități teroriste. Cred, cred și eu că, sunt, sunt și eu convinsă că trebuie să menținem, să menținem protecția datelor, dar nu discutând despre ea la cafea și la prăjitură, ci la o reuniune cu ușile închise. Sigur, numai președintele poate să decide dacă într-adevăr ne dă voie să mergem la cafea pentru a discuta. Mr. Melo. Domnul Melo. Domnule președinte, aș pune o întrebare preliminară în scopul... Am nevoie de o informație. Aș vrea să știu dacă această persoană este aceeași ca și persoana la care se referă documentul pe care l-am primit în legătură cu selectarea stafului temporar. Deci e vorba despre același lucru? <laughs> No, we, we are talking... Nu. Vorbim doar despre informarea din partea Comisiei în legătură cu procedura de desemnare a persoanei care își va asuma aceste responsabilități de a participa la procesul de revizuire pentru toate aceste date prevăzute la articolul 12 din tratatul uh, uh, adoptat aici la Parlamentul European în uh, iulie. E vorba de TFTP. Tocmai la asta se face referire în acest document, domnule președinte. Dacă vă uitați uh, la penultimul paragraf, se spune data finală pentru depunerea candidaturilor este 15 septembrie 2010. Încă nu suntem pe data de 15 septembrie, dar se pare că persoana a fost deja numită înainte de termenul limită pentru depunerea candidaturilor. Uh, este un nonsens acest lucru. Ar fi mai bine să se aștepte termenul limită de 15 septembrie și apoi să se analizeze candidaturile celor care și-au depus dosarul și să se selecteze persoana respectivă. Colegii, ă, nu înțelegem de ce se alege persoana înainte de finalizarea procesului. Sau nu e vorba de același lucru? Aici, în document, uh, se sugerează că aceasta va fi, că va fi, e vorba de aceeași persoană pentru ambele cazuri. Un alt aspect. Vorbim despre lupta împotriva terorismului. Din câte am înțeles eu, din câte știu eu, Statele Unite sunt uh, aliații noștri în lupta împotriva terorismului, nu adversarii. Și unii în Parlamentul European uh, par să spună că nu au încredere în Statele Unite. Nu e deloc normal acest lucru, știind că Statele Unite sunt democratice și sunt implicate în lupta împotriva terorismului și sunt aliații noștri. Deci, înțeleg că unii și alții își fac griji de, în legătură cu protecția datelor, drepturile și garanțiile oferite, Mm, și sunt sigur că niciun deputat euro, că orice deputat european va lupta pentru drepturile cetățenilor, pentru drepturile noastre. Dar și așa, domnule președinte, dacă transmitem informații Statelor Unite, e vorba de același tip de informații care uh, ajută Statele Unite să detecteze posibilele acte teroriste care ne ajută și pe noi și noi beneficiem de pe urma acestor informații și aici, în Europa. Deci, Nu trebuie să uităm că Statele Unite sunt uh, aliații noștri, nu adversarii noștri, apără aceleași valori ale civilizației occidentale ca și Uniunea Europeană. Și deci, Trebuie să dăm dovadă de transparență când e vorba de drepturi, libertăți și garanții. De aceea e greu de înțeles ceea ce s-a tot spus aici. Am făcut progrese față de punctul de plecare de, cu ceva timp în urmă și uh, unii consideră că s-au făcut prea multe concesii. Bineînțeles, trebuie să existe confidențialitate. Poziția mea este destul de radicală când e vorba de lupta împotriva terorismului. Nu se poate spune orice în public când e vorba de lupta împotriva terorismului publicul uh, poate să audă uh, și să folosească această informații și deci uh, confidențialitatea se pierde și astfel lupta noastră împotriva terorismului devine mai puțin eficientă. Uh, din câte am înțeles, uh, toate instituțiile fac eforturi mari, am făcut multe progrese în această direcție și cred, domnule președinte, că 15 septembrie este data potrivită când uh, se pot uh, discuta aceste aspecte. Trebuie să știm cine sunt candidații și uh, se va, atunci se va putea alege un candidat și informația poate fi făcută cunoscută. Așa trebuie să procedăm. Mulțumesc! Da, des, vorbiți despre uh, măsurile de implementare ale TFTP adoptate în uh, iulie. Și domnul Nunes Almeida a fost uh, invitat aici astăzi pentru a clarifica raportul în legătură cu măsurile de implementare pe baza invitației care a fost trimisă în legătură cu selectarea um, persoanei uh, la Direcția Generală pentru Lupta împotriva terorismului, dar uh, dumneavoastră cred că vorbiți despre altceva. Comisia poate să ne clarifice lucrurile, poate. Atenție, vă rog, dragi colegi, uh, să reduceți comentariile dumneavoastră la strictul necesar, altfel nu vom avea timp pentru celelalte puncte pe care le mai avem pe ordinea de zi adăugate de coordonator și, și acestea, discuția în legătură cu acestea va dura mult. L-am invitat uh, aici uh, pe noul director general uh, să participe la dezbaterea noastră și trebuie să terminăm până la ora 18.30. Altfel va trebui să ne cerem scuze interpreților. Domnul Tavares, vă rog. Doamna Tavares. Domnul Tavares, mă scuzați. Am primit informații contradictorii sau se discută lucruri uh, care se cam bat cap în cap. Uh, comisia ne-a explicat una, am citit în presă altceva, deci nu se respectă transparența așa cum ni s-a promis și odată cu, cu ocazia discuțiilor în legătură cu SWIFT. Aș dori să vă atrag atenția asupra uh, declarațiilor făcute de subsecretarul pentru uh, terorism și informații financiare din uh, Statele Unite. Domnul Stuart Levy a spus presei, inclusiv ziarului Guardian, pe care l-am în fața mea, că datele din SWIFT îi ajută să prindă, ter- să prindă pe teroriști și de aceea s-a vorbit despre începerea transmiterii de informații financiare în, în Statele Unite de la 1 august. Dacă aceste informații le, îi ajută să prindă pe teroriști, am vrea să știm dacă așa este sau nu. În ceea ce privește supraveghetorul din partea Uniunii Europene pentru TFTP, deci nu știm încă cine va fi această persoană, Uh, și acest lucru nu este de bun augur nici în legătură cu numirea supraveghetorului definitiv, dacă nu știm nici măcar numele persoanei numită temporar. Uh, s-a, Parlamentul a cerut uh, control, prerogative de control pentru el Uh, acest, uh, comisia a avut întotdeauna, întotdeauna o atitudine, atitudine deschisă. Ne putem, ne putem întâlni cu ușile închise sau există și alte formate de reuniune. Altfel, promisiunile care ne-au fost făcute nu vor putea fi ținute. Aș dori să închei spunând că colegul nostru Mellow a ajuns cam târziu în discuție uh, pentru că există multe lucruri, aici e vorba de implementarea SWIFT și Parlamentul a primit garanție în mod formal de luni de zile. Și dacă nu se aplică aceste măsuri pentru SWIFT, Parlamentul nu va putea decât să tragă concluziile care se impun și în legătură cu protecția datelor PNR. Însă, deci nu cred că putem accepta acum această situație în care nu se respectă uh, problemele, uh, nu, se respectă promisiunile făcute Parlamentului. Domnul Munez Dalmera, doresc să vă reamintesc că pentru a respecta condițiile de confidențialitate care afectează anumite părți dintre informațiile uh, pe care trebuia să le comunicați uh, membrilor comisiei, există o procedură conform regulile de procedură ale acestei comisii puteți fi invitați să participați la ședința Comisiei Libe în, în camera pentru a ne comunica informații care nu au fost inform, uh, comunicate membrilor Comisiei uh, astăzi. Deci vă invit să participați, deci să onorați invitația noastră pentru a ne oferi aceste informații cât de curând, la, cu prima ocazie, probabil imediat după plenara de la Strasbourg de săptămâna viitoare, deci săptămâna imediat următoare, la ședința ordinară a Comisiei Libe, probabil la sfârșitul lunii septembrie. Vă rog acum să luați cuvântul. Um, mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc pentru invitația lansată, însă eu însumi am vrut acest lucru, să vin la dumneavoastră și încă o dată nu am spus că nu dorim să dezvăluim numele controlorului interimar sau definitiv. N-am spus acest lucru. Am spus că nu pot să vă dau aceste nume astăzi, având în vedere uh, de, ședința de astăzi, formatul actual, Comisia poate să dezvăluie aceste nume într-un context adecvat și cu respectarea confidențialității uh, și cu respectarea procedurilor interinstituționale. Asta este situația. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Cred că am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Dacă mai aveți comentarii, domnule Tavares. Da, aș dori o lămurire în ceea ce privește declarația subsecretarului Stuart Levy în ceea ce privește prinderea unor teroriști cu ajutorul acordului SWIFT pe 11 iulie și noi știam că acest flux de informații a fost deschis, ca să zic așa, pe 1 august. Ce s-a întâmplat? De ce există o discordanță între cele două date și perioada respectivă? Mulțumesc. Any, any Domnule Almunes, observații? Nu lucrez pentru sau împreună cu subsecretarul Levi și nu mă văd nevoit să vă explic de ce a declarat uh, un lucru sau altul. Uh, domnul Levi se referea pur și simplu la faptul că programul TFPT n-a început acum, uh, în forma sa actuală, da, el s-a fost lansat acum sau de curând, dar el de fapt a fost demarat mai devreme și cred că domnul Levi se referea la ce s-a întâmplat înainte de 1 august 2010. Înainte de această dată, deci începând din 1 august, uh, Statele Unite s-au angajat într-o formulă, însă procesul a început acum 2 sau 3 ani împreună cu partea americană. Așa că mie mi se pare absolut normal și natural ca domnul Levi să fi spus uh, cele ce a spus da, domnule președinte, mă scuzați, însă puteți să ne confirmați că începând din 11 iulie sau din 1 11 iulie eh, datele nu au fost transmise spre Statele Unite, deci la acea dată datele nu au fost transmise. Mulțumesc. Yes. Da, nu în baza noului acord. da, adică da înseamnă nu. Da înseamnă nu, spune președintele. Nu. Da, nicio informație nu a fost transmisă uh, până ce nu a intrat în vigoare noul acord pentru august. Deci sunteți invitați, invitat să uh, veniți la următoarea ședință cu ușile închise a Comisiei Libe și să avem această informație în sfârșit de la Comisie. Încă o dată, ședința va avea loc pe 26-27 septembrie. Mulțumesc! Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la lista țărilor terțe a căror cetățeni trebuie să aibă vize pentru a putea traversa frontierele externe ale statelor membre și uh, a statelor care nu trebuie să împlinească aceste uh, uh, condiții. Doamna Talia, Tania Fajon, colega noastră, este raportor și uh, dorim să ascultăm ce are de spus și Comisia, care a efectuat o misiune în țările respective în această vară, vara lui 2010. E vorba de doamna Bus de la Comisie, da? Uh, care ne va uh, spune care sunt rezultatele acestei misiuni de evaluare care au avut loc în cele două țări, Albania și Bosnia-Herzegovina. Deci misiune din această vară. Aș dori să vă reamintesc înainte de toate că termenul limită pentru amendamente este mâine, mâine 3 septembrie, la ora 5 după masă, ora 17. Votul este prevăzut la următoarea ședință libe pe 13 septembrie și votul din plenară va avea loc în sesiunea septembrie, a doua sesiune, septembrie 2 din Strasburg. Domnule, doamnă Bus, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, Așa cum știți, pe 27 mai 2010 Comisia a propus uh, liberarea, liber, uh, liberalizarea vizelor pentru Albania și Bosnia-Herzegovina. Când a făcut această propunere, Comisia a identificat o serie de standarde uh, care nu au fost încă atinse în cele două țări și care mm, necesită monitorizări ulterioare. Astfel, mi s-a cerut să vă prezint un raport uh, privind misiunea de evaluare din iulie anul acesta, între 5 și 8 iulie în Albania și apoi, uh, nu, întâi în Bosnia-Herzegovina și apoi în Albania, în iulie. Și Uh, ne-am bazat și pe rapoartele experților țărilor membre care au participat, am avut și alte surse de la comisie, precum și rapoarte scrise și comunicări de ultimă oră care au fost primite la comisie. Și pe baza tuturor acestor date vom face un raport final care va uh, arăta care este situația cu vizele în cele două țări. Acest document uh, care va preveni, deci de la comisie, va fi finalizat spre sfârșitul lunii septembrie. Nu pot să vă dau decât date preliminare legate de uh, cele două misiuni de experți care au fost uh, efectuate cu colucrarea de plină a autorităților statelor respective. În Albania, în primul rând în ceea ce privește punerea pe picioare a unei strategii și a unei politici pentru reintegrarea persoanelor returnate, întoarse, s-au făcut multe progrese. Există o strategie pentru acești cetățeni albene, albanezi pentru perioada până în 2015, o strategie care a fost adoptată în iunie și care reprezintă o, o strategie deci complexă, completă a acestor măsuri. Este vorba de măsurile legate de reintegrarea celor care se întorc, cum ar fi înregistrarea la securitatea socială, locuințe și așa mai departe. Bineînțeles, monitorizarea acestei strategii, implementarea acesteia trebuie să continue în ceea ce privește întărirea capacității și uh, respectarea legii, în ceea ce privește lupta împotriva corupției. Albania se găsește pe drumul cel bun. În ce privește lupta împotriva crimei organizate, am identificat uh, un bilanț pozitiv în ceea ce privește activitățile uh, de procuratură și urmărire penale. Uh, capacitățile autorităților în drept au fost întărite și s-au fost luate măsuri pentru a întări um, cooperarea între agențiile de aplicare a legii, organele de um, polițienești și așa mai departe. Bineînțeles că e loc și de mai bine pentru o folosire mai bună, mai eficientă a capacității de interceptare și pentru a evalua riscurile. Anchetele și urmăririle în justiție cu caracter penal au fost intensificate și există cazuri de cooperare între diferitele instituții. Bineînțeles că mai este nevoie de progrese în ceea ce privește modificarea legislației pentru a uh, reduce uh, din imunitatea mult prea largă a anumitor uh, judecători și altor personalități care pot fi implicate în cazuri de corupție. Și alte standarde au fost îmbunătățite în ceea ce privește cadrul legal, în ce privește, de exemplu, confiscarea anumitor bunuri obținute în activități ilegale. Este vorba uh, și aici de o intensificare a anchetelor în aceste cazuri. Deci, o serie întreagă de anchete și de cazuri legate de confiscarea bunurilor obținute în activități legale, așa numita lege antimafia. Trainingul pentru aceste cazuri uh, a fost uh, demarat. Este nevoie de mai multă asistență și aici. Uh, Ehm, de asemenea, crimele economice cu caracter financiar au fost urmărite de organe eh, specifice în cooperare cu ehm, toate părțile implicate. Deci, există un pachet întreg și solid de eh, legi antimafia care eh, au fost deja adoptate, însă se așteaptă un aviz din partea Curții Constituționale. În ceea ce privește uh, Uh, standardele, acele benchmark-uri pentru Bosnia și Herțegovina, ceea ce privește întărirea capacităților și lupta împotriva corupției și crime organizate, această țară a continuat să înregistreze progrese notabile uh, în ceea ce privește cadrul legal și planul de acțiune. Și aici s-au făcut eforturi, însă mai este nevoie de eforturi suplimentare, în special în ce privește urmărirea și pedepsirea crimelor cu caracter financiar. De asemenea, capacitățile uh, organelor de justiție au fost întărite, inclusiv uh, ceea ce privește staful și mijloacele financiare. Cooperarea instituțională trebuie să fie intensificată, ea deja are loc și avem cazuri în acest sens. În ceea ce privește lupta împotriva corupției, avem și aici o evoluție pozitivă. O serie de cazuri uh, uh, foarte importante sunt pe rol. Um, a continuat implementarea Uh, noi agenții de luptă împotrive, împotriva corupției, al cărei mandat începe de fapt de pe 1 septembrie. Bineînțeles că această nouă agenție trebuie să fie sprijinită și în continuare. În ceea ce privește implementarea planului de acțiune privind datele electronice și schimbul de date între autorități, s-au făcut și aici progrese. De asemenea, uh, tot ce înseamnă achizițiile publice, care sunt deja pe calea cea bună și, pentru a, și care vor ajuta la viitoarea interoperabilitate. Această țară are nevoie în continuare de întărirea capacităților. În ceea ce privește um, um, datele din partea poliției și uh, Uh, upgradarea serverelor de schimb de date și aici s-au făcut uh, eforturi, bineînțeles, uh, în condițiile unei sporiri a resurselor. În ceea ce privește armonizarea diverselor niveluri de justiție între nivelul local și național s-au făcut foarte multe progrese uh, pentru că avem mai multe niveluri de jurisdicție între Republica în Sârbska, uh, nivelul Confederației și așa mai departe. Bineînțeles, datele acestea sunt cu caracter preliminar, pentru că raportul încă nu a fost finalizat, dar, în general, este un raport cu caracter pozitiv și uh, rezultatele misiunii, informațiile primite de către noi ne permit să spunem că s-au registrat progrese semnificative și că cele două țări sunt aproape de a îndeplini condițiile. Bineînțeles că sperăm că la, în momentul în care se va hotărâ într-adevăr adoptarea liberalizării vizelor, cele două țări vor îndeplini cu adevărat condițiile necesare. Comisia va Uh, transmite acest raport către um, Parlament și Consiliu în septembrie. Cele două instituții, bineînțeles, sunt libere să adopte propunerile conținute în raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Fayon, doamna raportor, doriți să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc Comisiei că uh, s-a întors printre noi după pauza, după vacanța de vară. Uh, ne-a promis un raport oral uh, privind misiunea de evaluare din cele două țări, Albania, Bosnia, Herțegovina și este clar că față de luna iulie. Văd mult mai multe persoane prezente în sală, interesul este mare și urmărim cu atenție în cele două țări acest raport. În primul rând, vreau să vă spun că mă bucură uh, raportul uh, și faptul că există progrese semnificative în cele două țări și sunt uh, încrezătoare um, și sunt uh, într-adevăr uh, convinsă că guvernele celor două țări s-au investit foarte mult pentru a accelera procesul și pentru a atinge standardele și condițiile necesare. După uh, ce am înțeles eu bine, dacă am înțeles eu bine, deci rapoartele sunt pozitive și vor fi finalizate probabil peste două săptămâni. Deci, da, ele par și vor fi pozitive și nu văd de ce a mai tărăgăna lucrurile. Pentru că este vorba de un proces tehnic și trebuie să-și păstreze acest caracter până la sfârșit. Trebuie să, dăm, să oferim un tratament egal tuturor țărilor din Balcanii de Vest. Știm că trei țări din Balcanii de Vest anul trecut au reușit să obțină libertatea vizelor în 2009, în decembrie. Uh, Uh, și bineînțeles că mai rămân două țări uh, ai căror cetățeni așteaptă cu mare nerăbdare decizia uh, noastră, a Uniunii Europene. Vreau să vă reamintesc, dragi colegi, două aspecte. În primul rând, în iunie, Comisia Europeană a în iunie 2009 am avut propunerea Comisiei privind liberalizarea pentru cele trei țări și în acel raport, se, în această uh, uh, propunere, se dădea și o dată foarte clară. Um, 1 uh, ianuarie 2010, până la urmă a fost chiar mai devreme, înainte de, de, de, de sărbători. Um, și apoi vedem că în cazul celor două țări nu se întâmplă același lucru. Există o, un, un, un decalaj între raport și între data care ar putea fi preconizată, deci nu este cinstit față de cetățeni. În noiembrie am semnat o declarație comună cu Consiliul în care ne angajam să facem totul pentru a ajuta Albania și Bosnia-Herzegovina să îndeplinească condițiile cât mai urgent posibil. Acum vedem că criteriile din punct de vedere tehnic au fost îndeplinite, deci nu văd de ce am mai întârzia lucrurile. Încă un aspect. Cetățenii din ambele țări sunt foarte conștienți de ce înseamnă această liberalizare a viselor? Pentru că ambele guverne au informat cetățenii prin anumite campanii ce înseamnă ca cetățenii să poată să călătorească prin Europa, să uh, Uh, caute de lucru uh, sau alte cazuri. Poate au fost niște nelămuriri uh, la începutul anului, dar cred că lucrurile s-au decantat, având în vedere și experiența celor trei țări. Deci, prin aceste campanii ale guvernului, cele două țări știu foarte bine ce înseamnă să depășească cele 90 de zile de ședere și care sunt constrângerile care vin odată cu această libertate a vizelor. Deci, sunt foarte conștienți. În sfârșit, în concluzie, vreau să lansez un apel și aș spune că ar trebui să, ar trebui să continuăm cu votul nostru, să încercăm să trecem aici la Parlament um, uh, actele, documentele respective într-un timp foarte scurt și să nu dezamăgim cetățenii noștri. Și deci este răspunderea noastră să finalizăm acest proiect, proces, uh, să-l ducem la bun sfârșit. Cetățenii au încredere în noi și n-ar trebui să îi dezamăgim. Deci, haideți să încheiem ce am început. Nu mai sunt probleme grave. Uh, uh, să, să, să, să terminăm cu acest proces și să vedem ce se întâmplă cu Kosovo, că și acolo avem de lucru și să nu lăsăm totuși, odată cu Kosovo, uh, o adevărată gaură neagră pe harta noastră a Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte. Domnule Busutil, aveți cuvântul. Mulțumesc. Permiteți-mi ca în numele grupului PPE să extind doleanțele noastre și la populația Albaniei și a Bosniei și Herțegovine. Și să spun că este nu doar o plăcere, ci și un privilegiu pentru noi, membrii Parlamentului European, să ne aducem micul aport astfel încât să ne putem ajuta prietenii din cele două state să ne putem ajuta prietenii să se integreze în Europa căminul lor, cămin cum, uh, pentru ei cum este și pentru noi. Sunt de acord cu cele menționate de Tania, aș dori de asemenea să o felicit pentru activitatea întreprinsă. Din totdeauna, poziția PPE-ului a fost aceea că, în condițiile în care condițiile tehnice sunt îndeplinite, atunci noi ne vom manifesta sprijinul politic pentru liberalizarea vizelor. Procedăm la fel cum am făcut și cu alte state balcanice anul trecut. Așadar, așteptăm cu nerăbdare acum confirmarea în ceea ce privește cerințele tehnice. Sperăm că această confirmare va fi una pozitivă, astfel încât să putem merge mai departe. Suntem angajați în sprijinirea liberalizării vizelor de îndată ce, de îndată ce uh, primim. PPE-ul a fost de asemenea de acord să accelereze pe cât posibil întregul demers. Mulțumesc. Președintele, doamna Sargentini are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, doamnei faion, care a fost atât de implicată în acest proces și a lucrat cu atâta precizie și dedicare. Aveți dreptate, a trecut aproape un an de când cetățenii din uh, Serbia dispun de liberă circulație în Uniunea Europeană. Pe atunci am uh, inițiat o dezbatere care trebuia să accelereze întregul proces și pentru bosnia Herțegovina și Albania, desigur în condițiile în care aceste două țări îndeplinesc precondițiile. E bine, se pare acum că vor reuși să îndeplinească precondițiile și că a sosit timpul ca noi să le acordăm dreptul la liberă circulație. La început le-am promis că vom face acest lucru înainte de vară. Ei bine, promisiunile merg în două direcții. Statele au promis că, că vor îndeplini uh, condițiile, noi am promis că vom oferi liberalizarea vizelor. Iată, a trecut vara, prin urmare ar trebui să ne grăbim ca să luăm această decizie cât mai repede cu putință. Mulțumesc, doamna Ernst, spune președintele. Foarte pe scurt. Opinia mea este că nu doar din motive tehnice nu uh, ar trebui, nu, nu doar din motive tehnice ar trebui să acordăm liberalizarea vizelor, ci și din uh, motive pragmatice. Este extrem de important pentru dezvoltarea celor state să existe această liberalizare pentru a se manifesta o mai mare deschidere. Așadar, în opinia mea, acest moment este unul extrem de important și uh, argumentele tehnice pălesc în fața lui. O salut pe doamna Fayon pentru implicarea de care a dat dovadă așadar. Un al doilea aspect extrem de important, dacă ne uităm în Balcanii de Vest, vedem că avem o pată neagră, și anume Kosovo. Nu putem să lăsăm la o parte discuțiile cu Kosovo. Acum există o sentință în ceea ce privește statutul Kosovo de la Curtea Internațională de Justiție. Put, trebuie să ajungem la o înțelegere pentru că nu putem să ignorăm acea, acel stat. Trebuie și aici să dăm dovadă de pragmatism, astfel încât, sper eu, în curând să ne mișcăm și să soluționăm și această chestiune. Mulțumesc, spune președintele. Trecem la reprezentanții comisiei și da, văd în sală că mai sunt ridicate încă două mâini, dar uh, Deja îl avem pe domnul director general și vă voi acorda și dumneavoastră cuvântul. V-aș ruga să fiți succint astfel încât să putem să, încheiem, să închidem toate punctele de pe ordinea de zi. Domnul Van der Stup are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Partidul olandez pentru dreptate nu este foarte încântat de ideea liberalizării vizelor pentru albanezi și pentru Bosnia și Herțegovina. Există o, însă o tendință pozitivă în ceea ce privește măsurile anticorupție, asta în special dacă analizăm indicele de transparență. Țările sunt pe statul 95 uh, și 99. Dacă tendința este așadar pozitivă, atunci sunt mai mult decât surprins. Domnul Browns are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost încântat de faptul că guvernele din Albania și Bosnia-Herzegovina și luptă cu succes împotriva crimei organizate. Astfel, Astfel, infractorii din uh, acele state nu vor mai putea să ocupe poziții înalte, lucru extrem de benefic. Însă, odată ce nu vor mai exista vize, ambițiile acestor state nu vor mai fi frustrate și vor putea veni în Uniunea Europeană pentru a iniția afaceri. Acest lucru va fi benefic pentru infractori, dar nu și pentru noi ceilalți. Acum, domnul Coceta, vă rog, pentru a încheia runda de discuții. Aveți cuvântul. Foarte pe scurt, mulțumesc, domnule președinte. Consider și sunt în favoarea faptului că liberalizarea vizelor pentru Bosnia și Herțegovina și Albania trebuie să aibă loc, dar, în opinia mea, nu este suficient să ne axăm doar pe lupta împotriva criminalității. În opinia mea, înainte de a vota, trebuie să vedem care este situația persoanelor care sunt cunoscute în țările lor ca fiind membri ai crimei organizate, lucru care este valabil pentru orice țară, nu doar pentru Albania și Bosnia și Herțegovina. Aceste persoane nu ar trebui să beneficieze de dreptul la liberă circulație în Europa. Și acum această directivă ar trebui să servească acestui scop, ar trebui să servească împiedicării acestor persoane de a ajunge în alte state. Și trebuie să subliniem faptul că nu vrem să incriminăm statele, ci doar pe infractori. Mulțumesc. Comisia nu trebuie să ofere acum un răspuns, Vreau să văd dacă dorește să intervină cineva sau nu. Dacă reprezentanta comisiei dorește să intervină, atunci o rog să fie succintă. Mulțumesc, domnule președinte. Date fiind comentariile făcute în sală, aș dori să subliniez doar că odată ce o țară primește liberalizarea vizelor, Comisia va monitoriza progresul și înfăptuirea acestuia. Așadar, nu are loc o evaluare o singură dată, ci are loc un proces durabil de follow-up. Așadar, procesul de liberalizare a vizelor nu ia sfârșit odată cu acordarea liberei circulații. Mai degrabă vor exista monitorizări și mai apoi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Cam atât deocamdată. A sosit momentul să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, care a fost introdus pe ordinea de zi după decizia luată la reuniunea coordonatorilor pe care am avut-o mai devreme în această după-amiază. Am decis să încorporăm acest punct privind situația romilor în Europa astăzi pe ordinea noastră de zi. Dorim să ascultăm o prezentare din partea Comisiei privind poziția față de evoluțiile recente pe care le-am urmărit în august în ceea ce privește romii, comunitatea romă. Doamna Françoise Lebail va lua cuvântul, director general de la DJ Justice. Aceasta va prezenta pomis, ă, poziția comisiei. Bine ați venit! E o ocazie excelentă de a vă asculta, deci vă întâmpinăm noua directoare generală, Departamentul Justiție și, bineînțeles, sperăm că veți avea multe succese și că vom coopera foarte bine. În continuare, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră de bun venit. Mă bucur că voi avea ocazia să lucrez, să cooperez cu comisia dumneavoastră în mod uh, cât mai bun. Așa cum uh, colaborarea dintre Parlament și Comisie a fost întotdeauna bună. M-ați uh, chemat să vorbesc despre situația romilor și ultimele evenimente și astfel am ocazia să vă informez Comisia, um, să informez Comisia dumneavoastră în legătură cu lucrările din Comisia Europeană pe această temă. Comisia Europeană, domnule președinte, s-a s-a exprimat prin intermediul doamnei vicepreședinte Reding, care se ocupă de acest dosar pe 25 august. Dânsa a spus uh, atunci că Bineînțeles, statele membre trebuie să-și asigure ordinea publică și securitatea, să apere securitatea cetățenilor pe teritoriul lor. Făcând acest lucru, trebuie însă să respecte dreptul european și drepturile fundamentale din uh, Carta Drepturilor Fundamentale, care are caracter obligatoriu de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona încoace. Și deci Comisia a examinat situația mai întâi din punct de vedere juridic, dar și din punctul de vedere a integrării uh, romilor în Europa, lucru, aspect foarte important. În ceea ce privește analiza juridică, mai multe elemente trebuie luate în considerare, bineînțeles conformitatea măsurilor luate în Franța cu directiva 2438, această directivă pe tema liberei circulații, este evident că această directivă um, afirmă principiul liberei circulații, dar aceasta dar acesta se aplică cu anumite condiții. Și condițiile variază în funcție de situația persoanei în, eh, într-un stat membru, un alt stat membru, dacă este acolo de mai puțin de trei luni sau de peste trei luni. Și există o serie de proceduri care trebuie respectate pentru a aplica corect directiva, deci pentru a se afla în conformitate cu directiva. Un alt element, celălalt element fundamental este respectarea Cartei drept, Drepturilor Fundamentale, uh, și mai ales a principiului non-discriminării, care este afirmat la articolul 21 din cartă și este important să se verifice că, într-adevăr, s-a aplicat acest principiu. De aceea, doamna vicepreședinte Reding și doamna Malmström s-au întâlnit cu miniștrii imigrației și afacerilor europene din Franța pentru a obține clarificări în legătură cu natura măsurilor luate și, bineînțeles, respectarea um, elementelor pe care tocmai vi le-am prezentat. Aceste clarificări au fost utile și mergeau în direcția cea bună, dar trebuie să obținem precizări suplimentare și de aceea va avea loc o ședință de ordin tehnic mâine cu autoritățile franceze, o nouă reuniune, deci. Și ținând cont de aceste elemente, Comisia se va putea pronunța în legătură cu aspectele juridice care se aplică aici. În paralel cu aspectele juridice, Este important uh, să discutăm despre situația romilor în uh, Uniunea Europeană. Și această comisie s-a ocupat mult de această situație și în aprilie a adoptat o comunicare, o primă comunicare care se referea în mod specific la situația romilor, chiar înainte de summitul de la Cordoba, pe tema romilor, o comunicare în care se relua în mare parte de altfel rezoluția Parlamentului European adoptată înainte. Și această comunicare, alături de această comunicare sau în această comunicare se menționau obiective ambițioase pentru a favoriza integrarea romilor în Uniunea Europeană. Și acest lucru uh, este important uh, pentru că uh, comunitatea romilor este comunitatea etnică cea mai mare din Uniunea Europeană, între 10 și 12 milioane de persoane trăiesc în statele membre și este și comunitatea care suferă de cele mai multe discriminări. De aceea, Comisia a adoptat această comunicare și tot de aceea fondurile europene, fondurile structurale în general și mai ales fondul social european contribuie cu sume importante la integrarea romilor. Și se poate estima că în cadrul perspectivei financiare 2007-2013 s-au consacrat aproximativ 10 miliarde de euro din fondul social pentru integrarea romilor, mai ales uh, în statele membre care au comunități uh, numeroase de romi. Este important să ne asigurăm că aceste fonduri au fost uh, cu adevărat folosite, investite în beneficiul acestei comunități a romilor și de aceea Comisia, în comunicarea ei, a prevăzut summituri cu statele membre cu interese deosebite pe această temă. A avut loc un summit la, înalt, la nivel înalt cu Ungaria la începutul anului și o ședință la nivel înalt va avea loc în octombrie cu România. Și obiectivul acestor reuniuni este tocmai uh, de a sprijini statele membre care au nevoie de sprijin pentru a ne asigura că proiectele bune, de calitate, uh, vor fi elaborate și aplicate în interesul comunității rome. Și pentru a, că, având în vedere complexitatea problemelor comunității rome, care uh, Uh, sunt se numără în domeniul uh, educației, sănătății, accesului uh, la piața muncii, deci e nevoie de acțiuni coordonate. Comisia aplică, are de asemenea un proiect pilot la inițiativa Parlamentului pentru a favoriza această integrare metodologică, am putea spune, pentru a contribui la integrarea romilor. Iată care a fost uh, spiritul promovat uh, de comisie în uh, întâlnirile sale cu um, autoritățile din România pentru a discuta despre integrarea romilor și pentru a se asigura că asigura că se sprijină eforturile autorităților române în acest domeniu. Pentru a sprijini integrarea romilor, bineînțeles ne dăm seama cât de mari sunt dificultățile integrărilor și Comisia s-a declarat uh, pregătită să joace acest rol de honest broker între statele membre pentru a permite să se dezvolte și să se consolideze măsuri pentru integrarea romilor. Și Comisia con- consideră că e nevoie de un efort comun la nivel european și la nivel național și la nivel regional, pentru că tot cât mai aproape de comunitățile rome pentru a le favoriza integrarea. Deci, iată, acesta este stadiul în care se află Reflecția noastră în legătură cu romii în momentul de față. Comisia va comunica raportul doamnei vicepreședinte Reding, uh, ținând cont uh, sau după contactele cu autoritățile franceze și pe de altă parte, bineînțeles, continuăm uh, să vedem cum putem favoriza integrarea comunității rome, care continuă să fie o, o reală provocare pentru întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru aceste informații. Acum trecem uh, la dezbatere. Dragi colegi, nu avem mult timp. Trebuie să terminăm la ora 18.30. Avem deci 30 de minute pentru aproape 20 de intervenții. Mulți eh, dintre colegi au cerut cuvântul, așa că vă rog, ajutați-mă să controlăm eh, intervențiile. Sunt gata să folosesc ciocănelul. Vă rog frumos eh, să luați cuvântul maxim un minut fiecare. Altfel, nu vom reuși să terminăm la timp. Mai întâi, domnul Busutil. Thank you, Mr. Chairman. I have one simple question. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare simplă către directoratul general. Aș dori să știu când anume Comisia va fi în măsură să emită o opinie în ceea ce privește Franța și respectarea dreptului comunitar în Franța. Să știm dacă se respectă sau nu. Știți că va avea loc săptămâna viitoare o dezbatere la plenară pe acest subiect și ar fi extrem de util să avem această declarație din partea Comisiei înainte de a avea loc acea dezbatere. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, pentru precizie. Domnul Moraes. O să încerc și eu să fiu la fel de precis, domnule președinte. Ați discutat în intervenția noastră despre, despre implementarea comisiei, uh, implementarea comunicării comisiei de pe 7 aprilie. Este foarte importantă situația economică și socială a celor de etnie romă. Așadar, întrebarea mea vine pentru a se referi exact la ceea ce este esențial la această problemă și anume, a trebui să știu dacă raportul interimar va acoperi subiectul despre care urmează să vorbesc și dacă da, va avea vreun impact politic, cât de departe poate să meargă Comisia. Știm că există limitări la libera circulație pentru, la nivel european. Și știm care sunt acestea. Dar ce aș vrea eu să știu este dacă Comisia va merge la aspectul fund, va merge până la aspectul fundamental uh, Aș vrea să știu ce se întâmplă în momentul în care au loc expulzări colective. Cum anume sunt tratate cazurile individuale care necesită derogări, excepții. Vreau să știu dacă comisara Reding va ține cont de acest, această chestiune fundamentală. Mulțumesc, spune președinte, doamna Intveld. Mulțumesc și eu. În primul rând, țin să spun că sunt încântată de faptul că Comisia analizează îndeaproape această chestiune. Deseori am reproșat Comisiei uh, faptul că este timidă când vine vorba de respectarea drepturilor fundamentale, însă de această dată mi se pare că sunteți în control și cred că veți merge cu același aplomb mai departe. Ca și Simon Busutil, aș dori să știu dacă poate Comisia să ne ofere informații înainte de a avea loc dezbaterea la Parlament. Aș dori de asemenea să știu dacă Comisia va da curs invitației guvernului francez de a participa lunea viitoare la întâlnire. Sigur, orice guvern poate să organizeze reuniuni și poate să invite pe cine dorește, însă de această dată, cred că este puțin bizar faptul că acest, această reuniune are loc în afara contextului european, mai ales că discutăm despre un domeniu care vizează foarte multe competențe europene. Cred că se transmite semnalul greșit în momentul în care Comisia dă curs unor astfel de invitații. Mulțumesc, doamna Flotră. Mulțumesc și eu uh, Mă bucur că Comisia Europeană este prezentă astăzi aici și uh, că are un rol uh, și dă dovadă de o atitudine vigilentă, dar eu cred că Comisia trebuie să facă mai mult decât să fie un honest broker. Cred că trebuie să apere libertățile fundamentale ale Uniunii Europene, libera circulație și legalitatea cetățenilor uh, în fața justiției, egalitatea, mă scuzați, a cetățenilor în fața justiției. Și deci, în loc uh, să se, încearcă, să se încerce acrobații pentru ca practicile guvernului francez să fie considerate legale, de multe ori chiar justiția franceză a anulat decizii ale guvernului francez și eventual și să se anuleze poate acest concept de uh, um, de încercare de a perturba ordinea publică și uh, cred că e nevoie de o mobilitate uh, fără pere- de o mobilizare fără pereche pentru integrarea romilor. Fonduri, bune practici, cred că în acest sens comisia trebuie să fie foarte dinamică, să dea dovadă de, de voință și să arate tuturor cetățenilor europeni că le apără drepturile oricare ar fi derivele populiste sau naționaliste din anumite state membre. Doamna Gânz. Thank you very much. Uh, și eu apreciez faptul că Comisia lucrează atât de intensiv pe marginea acestui dosar. Am urmărit foarte îndeaproape ce se întâmplă în Franța pe timpul verii și am văzut că Comisia a fost înceată, ezitantă, uh, a intervenit destul de târziu cu declarații vorbind despre principiul subsidiarității și despre competențele naționale. Însă, adevărata problemă este cea a drepturilor fundamentale aici. Cred că cred așadar că situația este una inacceptabilă. Știu că Parlamentul de mai multe ori a solicitat Comisiei să vină cu o strategie comprehensivă privind integrarea celor de etnie romă în Europa. Cred că este acum o chestiune și mai importantă decât în trecut. Așadar, aș dori să aflu când anume considerați că va veni Comisia cu o astfel de strategie. Mulțumesc, doamna Ernst. Mulțumesc. Și eu sunt fericită că putem să abordăm această temă astăzi. Doresc să fiu foarte succintă, deși din punct de vedere emoțional mă mișcă ceea ce se întâmplă în Franța. Dar să recunoaștem că aceste lucruri nu se întâmplă doar în Franța, ci și în celelalte țări. Sigur, acum noi ne enervăm uh, foarte tare pentru că toate au, au ieșit la lumină. Dar întrebarea mea care este aici? În momentul în care se ajunge la expulzări în masă, fără a se ține cont de cazurile individuale, nu se ajunge la o încălcare a legii? Și, în al doilea rând, prin această procedură nu este rănită legislația privind antidiscriminarea? În opinia mea, este. Mă interesează de asemenea, după cum a spus și doamna Gânz, strategia pentru romi. Cred că este o strategie extrem de importantă pentru cele 12 milioane de cetățeni vizați de ea și cred că putem să facem progrese având-o. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, doamna Romero. Mulțumesc, președ... domnule președinte. Și eu doresc să întreb Comisia cum arată situația. Se va exprima Comisia uh, pe marginea încălcării Cartei Fundamentale a Drepturilor Omului? Vorbind acum despre integrare, atunci avem un paradox. Pentru că, iată, vorbim despre expulzări, despre deportări ale unei minorități. Ce mesaj se transmite? Mesajul că trebuie să se ocupe alții de integrarea acestora. Dar care sunt acele țări care vor prelua procesul integrării dacă acești cetățeni sunt trimiși dintr-o țară în alta? Și discutăm despre faptul că la acest paradox a apelat tocmai o țară fondatoare a Uniunii Europene. Carta Fundamentală a Drepturilor Omului își pierde valoarea este stipulat dreptul la liberă circulație, dar să nu uităm că dacă tot s-a ajuns la această situație, trebuie să tratăm fiecare caz individual. Nu doar guvernul Sarkozy um, a apelat la astfel de măsuri. Iată, avem uh, de-a face cu un val al rasismului care marchează profund Europa. Acum, chiar dacă este prea târziu, Comisia trebuie să, să, să-și manifeste opinia. Mulțumesc! Thank you, Chair. Domnul Buldar, mulțumesc, domnule președinte, și eu uh, vorbesc pe scurt. Mulțumesc Comisiei pentru explicații. Prima mea întrebare este care este, după părerea dumneavoastră, principala problemă din punct de vedere juridic? Cred, eu cred că principala problemă este că măsura a fost una colectivă. Eu cred că măsurile trebuie luate în mod individual. Și din câte știu eu, tribun, chiar tribunalele din Franța au spus acest lucru. Deci care e problema? Care sunt dificultățile pentru comisie în acest sens? În al doilea rând, S-au prevăzut 10 miliarde de euro în această perspectivă financiară pentru proiecte pentru romi. Ne aflăm deja la jumătatea perspectivei financiare. Aș vrea să știu care sunt rezultatele inițiale pentru proiectele care au uh, demarat deja. Mulțumesc, domnul Enciu. Mulțumesc, la fel ca și colegii mei sunt de acord că acțiunea guvernului francez este de fapt o acțiune de deportare și nu putem să stăm cu mâinile în sân în fața acestor tip de acțiuni eu vreau să spun că etnia romă are unele specificități pe care întâi, trebuie întâi să le înțelegem, după care vom putea să agităm să fie integrați. Greșeala principală care s-a făcut până acum în toate strategiile este că romii nu sunt considerați cetățeni europeni cu drepturi egale, ci sunt considerați imigranți și tratați ca atare. Propune, uh, programele de integrare destinate romilor fac parte din strategiile de integrare uh, ale emigranților și nu a cetățenilor europeni. Toate aceste aspecte, precum și tot ce este legat de romi, trebuie cercetate în amănunt printr-un studiu amplu și aprofundat, care trebuie declanșat de urgență. Veți spune că au fost întocmite nenumărate studii și sondaje până acum. Ținând cont de rezultatele pe care le avem, ori acestea nu au fost complete, ori concluziile lor au fost greșite. Romii au nevoie de integrare, într-adevăr, dar nu una forată. romii sunt o etnie aparte pe care trebuie să o înelegem. vă mulumesc. Mulțumesc. Wat opvalt in dit debat. Mulțumesc, domnule președinte. Ce e frapant în această discuție Uh, sunt tocmai aceste reacții destul de emoționale care vorbesc aici despre rasism, despre deportări și așa mai departe. Dacă Uniunea Europeană dorește să recâștige încrederea cetățenilor europeni, e bine, cred că va trebui să mergem dincolo de aparențe. Franța a decis să ia o serie de măsuri și să ia taurul de coarne. Uh, nu cred că a încălcat vreo legislație europeană. E vorba de expulzări uh, conform unor cazuri individuale, dosarele persoanelor respective erau cunoscute, Uh, consilieri uh, juridici, asistență legală a fost uh, oferită, nu s-a făcut niciun fel de ilegalitate, autoritățile franceze au acționat și au avut dreptul să o facă. Vorbim despre subsidiaritate, despre suveranitatea statelor, state care au dreptul să facă lucruri pe teritoriul lor și trebuie să respectăm acest lucru. Nu cred că UE trebuie să intervină aici. Vă mulțumesc, doamna Gomez. Mulțumesc, domnule președinte. De adevăr, ne confruntăm cu o problemă cu caracter european, este vorba de cetățeni europeni, deci de romi, e vorba de guverne europene, guverne, eh, pardon, legislație europeană și valori europene. Guvernul președintelui Sarkozy a mers prea departe, mult prea departe, scandalos de departe, comițând acte de xenofobie și rasism. E vorba de incriminare colectivă, expulzări colective și de fapt, vedem că în spatele acestor situații uh, sau din aceste situații se vorbește despre statistici și crime atribuite românilor și nu romilor în statisticile ministrului de interne Hortefe. Deci nu e o problemă alta decât una europeană. Dacă vorbim despre integrare, haideți să discutăm un exemplu pozitiv. Este vorba de Spania, de exemplu. Însă integrarea nu poate să aibă loc dacă autoritățile țării nu uh, se implică. Și vreau să întreb Comisia ce poate să ne spună despre reacția președintelui Băsescu în România, care a făcut comentarii foarte neliniștitoare legate de susținerea populației, integrării acestor populații în propria sa țară, în România. Comisia este un arbitru imparțial, imparțial honest broker în ceea ce privește această, acest proces și este gardiana a tratatului. Deci vreau să cer Comisiei să acționeze, dincolo de ce ne spune și fac uh, în mod scandalos uh, Sarkozy și prietenii lui. Pentru că am văzut ce s-a spus avocatul general de la Curtea Justiției Justiție Europeană, ei sunt împotriva acestor lucruri și vorbesc, spun acest lucru numele Tratatului de la Lisabona. Vă mulțumesc. Oui, merci, mulțumesc, uh, uh, domnule președinte, mulțumesc, doamnă director general. Vreau să dau câteva uh, date statistice privind realitatea celor petrecute în Franța ca să putem totuși să Uh, echilibrăm cumva lucrurile. Astăzi avem în Franța 36.000 de romi de origine bulgară sau română, 50.000 aproximativ în uh, uh, Spania și câteva zeci de mii și în Italia. Iată de ce uh, ceea ce spune Sarkozy astfel astăzi uh, este pur și simplu inadmisibil. Guvernul Franței are o politică foarte uh, stahanovistă când vine vorba de această imigrație clandestină. Ei doresc să expulzeze în fiecare între 25 și 29 de mii de persoane pe an. Aceasta este planul lor. Deci, un sfert dintre aceste persoane uh, reprezintă cetățeni europeni, de fapt, pentru că e vorba de cetățeni din România și din Bulgaria. Bineînțeles că ei pot să se întoarcă în Franța și să alimenteze aceste statistici care sunt așa de doritoare de a arăta ce bine și ce mult face guvernul francez. Din această vară încoace, uh, caravanele și taberele de romi sunt uh, practic atacate de polițiști care vin uh, în aceste, în aceste tabere și atacă aceste așezări. Toate, toată, uh, uh, toată nu există uh, practic caz după caz, ci ordine de expulzare colectivă. Este inadmisibil acest lucru. Și vreau să vă întreb un lucru spre deosebire de colegul Buzutil. Vă rog, doamnă director general, să tocmai să încetiniți ritmul și să evaluați, să analizați situația așa cum trebuie, să lucrați cu ONG-urile, cu cei care lucrează pe teren. Ei fac lucruri extraordinare și am avut și un raport care a fost transmis parlamentarilor europeni cu date foarte clare și sper că să și dumneavoastră acest uh, raport. Domnul Borsellino, aveți cuvântul. Grație, grație la... Doamna Borsellino, mulțumesc. Mulțumesc, doamna, doamna director general. Aici e vorba de o problemă europeană, pentru că s-au încălcat tratatele, s-au încălcat drepturile omului, drepturile ale cetățenilor europeni. Deci este, uh, sunt fapte foarte grave. Uh, cetățenii europeni uh, au suferit discriminări uh, pe bază etnică și au fost expulzați. Deci, Aici trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă în Franța, ce face guvernul Sarkozy. Același lucru se întâmplă oarecum și în Italia, unde are loc o criminalizare a românilor. Taberele romilor au fost atacate uh, și fenomenul s-a extins foarte mult și presa a dat uh, multă importanță acestui fenomen. S-a vorbit uh, despre faptul că Comisia a reacționat, dar eu cred că nu s-a implicat suficient. Eu cred că este foarte important să se acționeze rapid, să se răspundă rapid. Să... Deci, înseamnă, dacă s-a întâmplat așa ceva, înseamnă că cetățenii nu, acești cetățeni nu erau integrați. Deci, uh, eu cred că există și un pericol de repetarea fenomenului în alte țări europene. De, al, de exemplu, ministrul Meroni din Italia a spus că ar fi făcut și mai multe. Și de aceea cred că noi trebuie să fim foarte preocupați de ce se întâmplă. Mulțumesc, doamna Keller. Mulțumesc. Aș dori să știu dacă într-adevăr aceste deportări contravin uh, legislației europene, dacă ați constatat acest lucru și dacă ați făcut-o, ce se va întâmpla în continuare? Cum veți reacționa față de guvernul francez care se face vinovat de astfel de încălcări legislației? Mulțumesc, doamna Guillaume. Mulțumesc uh, pentru a reacționa. Spun uh, că, într-adevăr, uh, în Franța romii sunt un uh, țap ispășitor ideal pentru că uh, dacă incriminăm pe aceștia, ar, uh, practic putem să nu discutăm despre eșecurile politicii guvernului francez. Uh, în sfârșit, în luna martie am avut o rezoluție a Parlamentului privind includerea romilor, dar trebuie să mergem dincolo de această etapă, să, merge, să nu mai fim așa de defensivi, să fim mai activi, mai, mai, mai uh, proactivi, uh, în special în ceea ce privește Comisia reacția acesteia. Să facem acest lucru în așa fel încât țările vizate direct, nu mai Franța, Bulgaria și România, care ocupă actualitatea, deci să facem în așa fel încât acest lucru, aceste state membre să poată să își respecte într-adevăr obligațiile care le revin față de rom și față de respectarea legii. Mulțumesc, domnul Van de Stup. Mulțumesc. Domnule președinte, împărtășesc uh, opinia vecinului meu. S-au folosit aici cuvinte ridicole, se spune că se întâmplă lucruri scandaloase și așa mai departe. Eu nu cunosc bine situația din Franța, așa că nu știu uh, dacă aceste persoane au fost expulzate în mod ilegal, dar știu ce s-a întâmplat uh, în, uh, sau știu ce se întâmplă în Olanda, unde mulți de etnie Roma au cazier și așa mai departe, și care ei înșiși se țin departe de societate, nu vor să se integreze. Nu cred că mai e nimic de adăugat la ceea ce face Franța. Franța face un lucru lăudabil. Și Uh, eu cred că această posibilitate de a putea expulza cetățenii europeni ar trebui chiar extinsă. Și cred că trebuie să recurgem și mai mult la acest mecanism. Așa că Comisia să lase în pace Franța. Asta ar fi cel mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc! 20 de membri în 25 de minute. Am terminat la timp. Mm, îmi pare bine că toată lumea a urmat regula. Mulțumesc inclusiv interpreților pe care le cerem încă cinci minute dacă se poate ca să putem să ascultăm și replica doamnei director general. Aveți cuvântul, doamnă director general. Mulțumesc, domnule președinte. Cinci minute pentru a răspunde la 20 de intervenții nu e mult, dar voi încerca să răspund pe capitole. În intervențiile dumneavoastră s-a observat cât de complexă este problema. Nu sunt lucruri simple și problema trebuie analizată din mai multe puncte de vedere. Primul grup de întrebări se referă la situația din punct de vedere juridic. Comisia, într-adevăr, trebuie să, respect, să verifice dacă se respectă corect tratatele, trebuie, este responsabilă de bună aplicare a dreptului european de statele membre și, bineînțeles, la întâlnirile cu autoritățile franceze, obiectivul nostru este să ne asigurăm că lucrurile s-au făcut în mod legal, să primim clarificări și să analizăm lucrurile atât din punctul de vedere al liberei circulații, ci, dar și din punctul de vedere al drepturilor fundamentale, uh, să vedem care este realitatea. Comisia face acest lucru și va continua să o facă mâine la nivel tehnic cu autoritățile franceze. În legătură cu ceea ce ați întrebat, când se va pronunța comisia. Pot să vă spun că comisia se va pronunța când va avea suficiente elemente. Sper că uh, ședința de mâine va fi utilă și că doamna vicepreședinte Reding va face săptămâna viitoare un raport în legătură cu aceste fapte, circumstanțe și va da uh, și aceste clarificări care ne vor fi transmise și că se va putea deci uh, pronunța cât de repede Probabil că dezbaterea de săptămâna viitoare va fi o ocazie bună de a o face. În legătură cu fondurile consacrate integrării romilor, ce s-a făcut cu acești bani? Bineînțeles, Comisia colaborează cu statele membre respective. Știți că toate fondurile structurale sunt cogestionate, sunt de responsabilitatea principală, este de responsabilitatea principală a statelor membre să gestioneze aceste proiecte, dar, bineînțeles, noi colaborăm cu statul român pentru a verifica că aceste acțiuni sunt eficiente. Uh, și Comisia, care deja a ajutat statele membre care aveau nevoie de ajutor pentru a defini, pentru a identifica proiectele utile, este hotărâtă, determinată să-și continue, să-și amplifice chiar uh, contribuția în acest sens. S-a pus o întrebare în legătură cu specificitățile romilor, uh, faptul că e vorba de o etnie cu anumite particularități, bineînțeles se ține cont de acest lucru, toate aceste elemente fac parte din complexitatea uh, găsirii soluțiilor celor mai bune la această problemă. Deci trebuie să ne continuăm analiza atât din punct de vedere juridic, cât și în legătură cu aspectele legate de măsurile de integrare și doamna Reding uh, va face un raport uh, săptămâna viitoare și va participa cu siguranță la dezbaterea dumneavoastră din plenara de săptămâna viitoare. În legătură cu participarea Comisiei la Întâlnirea organizată de autoritățile franceze pentru anumiți miniștri ai afacerilor interne. Comisia a fost invitată la această întâlnire și doamna uh, Malmström, care se ocupă de afacerile interne, va participa. Mulțumesc. Vă mulțumim încă o dată pentru informațiile date și uh, vă transmitem cele mai bune urări uh, în funcția dumneavoastră de director uh, general. Președintele mulțumește și interpreților pentru timpul suplimentar acordat.